darea controverselor interne. Haideți să ne facem cu toții datoria și atunci viitorul ne va răsplăti pe toți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Severin. În numele grupului ALDE, doamna Vălean. Yes, thank you, chair, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi.